președintele republicii cehe kršenje pana presidenta české republiky. dovolte mi abych vás srdečně přivítal v evropském parlamentu. domnule președinte al republicii cehe vă urez bun venit în parlamentul european. es ist mir und uns allen eine freude sie heute herr staats. este o plăcere pentru mine și pentru toată lumea să vă urăm bun venit Domnule președinte al Republicii Cehe, în timpul președinției cehe la Uniunea Europeană, vă urăm bun venit la Parlamentul European, care reprezintă un forum al reprezentării cetățenești la nivel european. De-a lungul istoriei, țara dumneavoastră a fost tot timpul uh, în centrul Europei și a ajutat la conturarea istoriei europene. Carol al IV-lea, în secolul al XIV-lea, ca împărat al Imperiului Roman a făcut din Praga capitala culturală și istorică a Europei. Ne, am ne amintim de regele din Bohemia, regele George, a fost uh, unul dintre primii europeni, oameni de stat europeni care au dorit uh, o comunitate europeană în 1462 și iată, uh, țară dumneavoastră continuă această tradiție și acum uh, cerem țării dumneavoastră să joace un rol puternic la nivel european. Dorim uh, o președinție cehă foarte activă și vă sprijinim pe deplin în timpul președinției actuale la Uniunea Europeană. În uh, primele săptămâni ale președinției la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană s-a confruntat cu criza gazului și uh, cu, cu criza financiară. Criza gazului a dus uh, la perturbări în ceea ce privește alimentarea cu gaz în trei țări europene, iar președinția cehă, mai ales primul ministru ceh Mirek Topolanek, și vicepremierul ceh care se ocupă de um, afaceri europene, eu urez bun venit și domniei sale, uh, precum și ministrul de externe, au jucat uh, rol, un, roluri foarte importante, semnificative până acum. Uh, Cehia um, joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană în contextul de față și aș dori să uh, felicit țara dumneavoastră pentru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 faptul că președinția este gata să se miște cât mai rapid către finalul procesului de ratificare și să uh, încerce să asigure succesul noului tratat care ne va ajuta să facem față provocărilor uh, secolului 21. Domnule președinte al Republicii Cehe, Parlamentul European a luat notă de prioritățile legislative ale președinției cehe și le-a inclus în propriul său program de lucru. Conferința de la începutul acestei săptămâni, alături de parlamentele naționale, a analizat un fel de New Deal pentru redresarea economică europeană, dat fiind criza financiară și economică care ne confruntăm. Acest lucru este foarte important, domnule președinte. Cred că suntem de acord asupra unui lucru, și anume că protecționismul național care începe să se manifeste reprezintă un motiv de îngrijorare pe care și noi trebuie să-l contracarăm, fiindcă cu toți avem răspunderea, obligația de a crea o economie de piață deschisă, de pe urma căreia toată lumea să aibă de câștigat. Astfel încât uh, vrem să ne manifestăm speranțele mari în ceea ce privește președinția cehă și avem așteptări și speranțe de la dumneavoastră, fiindcă uh, dumneavoastră uh, sunteți avocatul unei um, și reprezentantul unei economii de piață uh, libere și eficiente. Se Eh, se spune că este mai bine să negociem două ani decât să avem un război de două săptămâni. Iar, domnule președinte, eh, noi eh, vă înțelegem pe dumneavoastră și cetățenii țării dumneavoastră știm că doriți cooperarea, ceea ce se întâmplă de peste jumătate de secol în Uniunea Europeană. Iar în încheiere vreau să vă spun că în acest an alegerile europene joacă un rol foarte uh, important. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, în momentul în care, uh, în momentul în care ați spus în discursul de anul nou, în care ați cerut cetățenilor să uh, meargă la urne și să voteze la alegerile electorale din iunie. Domnule președinte, doresc uh, președinției cehe o, o activitate rodnică la cârma Uniunii Europene. Iar acum vă dau cuvântul, domnule președinte. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené... Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul în Parlamentul European, care reprezintă una dintre instituțiile cheie ale Uniunii Europene. Am mai fost aici de câteva ori, dar nu am mai avut niciodată ocazia de a lua cuvântul în ședință plenară. Iată de ce vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Reprezentanții aleși a celor 27 de țări care reprezintă o gamă largă de vederi politice reprezintă un public unic, la fel de unic și și la fel de revoluționar în esență, precum este și experimentul Uniunii Europene în sine peste 50 de ani, Uniunea Europeană a încercat să îmbunătățească procesul decizionar în Europa, transferând o parte semnificativă a deciziilor de la nivel național la nivel european. Vin aici, din uh, Praga, capitala Republicii Cehe, din uh, centrul istoric al statalității cehe, din uh, un loc foarte important al gândirii europene, culturii și civilizației europene, fiind leagănul acestora. Și uh, vine în calitate de reprezentant al Cehiei, care a fost uh, întotdeauna, în diverse forme, o parte importantă a istoriei europene. Vin dintr-un stat care de multe ori a jucat un rol foarte important în istoria noastră și care dorește să-și mențină acest rol și pe viitor. Au trecut uh, nouă ani de când un președinte al Republicii Cehe a luat cuvântul. Este vorba de predecesorul meu, Václav Havel. Și Și au trecut patru ani de când Cehia a aderat la Uniunea Europeană. Acum câteva săptămâni, premierul ceh, Mirek Topolanek, a luat uh, și el cuvântul aici, ca lider al unei țări ca ce deține președinția Uniunii Europene. Discursul său a abordat prioritățile președinției cehe, precum și chestiuni de actualitate cu care se confruntă țările Uniunii Europene la ora actuală. Ceea ce îmi permite să pun accentul pe chestiuni care sunt mai generale. Aș dori să mă refer la subiecte care, la prima vedere, ar putea să pară mai puțin dramatice decât rezolvarea, soluționarea crizei eh, economice sau eh, criza gazului eh, sau situația din Gaza. Cu toate acestea, sunt de părere că aceste chestiuni sunt foarte importante pentru evoluția proiectului de integrare europeană. În mai puțin de trei luni, Republica Cehă va aniversa cinci ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Vom sărbători această aniversare cu demnitate. Ne vom aminti de această dată, uh, fiind o țară care spre deosebire de alte noi țări membre, nu se simte dezamăgită, nu este dezamăgită de așteptări uh, neîndeplinite legate de aderare. Acest lucru nu trebuie să ne uimească și există o explicație logică pentru aceasta. Așteptările noastre erau realiste. Știam uh, foarte bine că intram într-o comunitate uh, formată de oameni Știam că nu reprezintă o construcție utopică, construită fără interese umane, viziuni, vederi și păreri umane. Aceste interese și aceste idei ă, există în toată Europa. Și așa trebuie să stea lucrurile. Noi am considerat aderarea, am, am considerat aderarea la Uniunea Europeană ca o confirmare a faptului că destul de rapid, în mai puțin de 15 ani de la căderea comunismului, am reușit să devenim din nou o țară europeană standard. Pe de altă parte, am considerat aderarea o ca o posibilitate să luăm parte la procesul de integrare european și să beneficiem de pe urma proiectului de integrare europeană era în același timp să influențăm acest proces cu părerile noastre. Ne asumăm partea noastră de răspundere în ceea ce privește dezvoltarea Uniunii Europeană și uh, cu acest sentiment de răspundere abordăm președinția Uniunii Europene. Cred că primele șase săptămâni ale președinției cehe v-au uh, arătat uh, foarte clar atitudinea noastră plină de răspundere. Aici um, aș dori să vă repet uh, convingerile mele, să le spun răspicat. Este convingerea mea că pentru noi nu există nicio alternativă la uh, statutul de membru la Uniunea Europeană. Iar uh, în țara mea nu există nicio uh, forță politică care ar dori să submineze această poziție. Astfel, ne deranjează atacurile repetate împotriva Cehiei, atacuri care se bazează pe acuzația nefondată că Cehia ar dori un alt proiect de integrare decât cel pe care l-au acceptat când au devenit membri al Uniunii Europene a devenit membru Uniunii Europene acum 5 ani. cetățenii Republicii Cehe sunt de părere că integrarea europeană are o misiune foarte importantă de îndeplinit, care poate fi rezumată în următorul fel. În primul rând, trebuie să înlăturăm barierele inutile în calea circulației oamenilor, bunurilor, serviciilor, ideilor, filozofiilor politice, opiniilor, modelelor culturale și modelelor de comportament care există deja de uh, sute de ani în diversele state europene. Și în al doilea rând, trebuie să existe o gospodărire comună a bunurilor publice la nivel euro- european prin proiecte care nu pot fi îndeplinite eficient doar prin negocieri bilaterale între două sau mai multe state europene vecine. Eforturile pentru a ajunge la aceste, aceste obiective de a înlătura barierele și de a selecta rațional problemele care trebuie să fie rezolvate la nivel continental, nu, aceste eforturi nu se vor încheia niciodată. Rămân în continuare bariere și obstacole și deciziile de la Bruxelles sunt mult mai extinse decât este necesar și sunt mai extinse decât le cer cetățenii statelor membre. Dumneavoastră, membrii ai Parlamentului European, sunteți, sunteți conștienți de acest lucru. De aceea vreau să vă pun o întrebare pur teoretică. Sunteți într-adevăr convinși că de fiecare dată când votați, decideți ceva care trebuie să fie decis aici, în acest for, și nu mai aproape de cetățenii europeni, și anume în statele europene individuale. politicky korektní rétorice současnosti. În retorica foarte corectă din punct de vedere politic pe care o auzim acum, se vorbește despre alte efecte posibile ale integrării europene. Însă acestea sunt rezultatul ambițiilor personale ale politicienilor și nu de interesele cetățenilor. Atunci când am spus că aderarea la Uniunea Europeană nu prezintă alternativă și vreau să subliniez acest lucru, am spus doar jumătate din ceea ce trebuia spus. Cealaltă jumătate logică a declarației mele este că metodele și formele de integrare europeană au, din contră, foarte multe variante legitime, după cum s-a putut vedea în, în ultima jumătate de secol. Nu am ajuns la sfârșitul istoriei. Să spui că status quo-ul, și anume forma instituțională actuală a Uniunii, este o dogmă care nu poate să fie criticată este o greșeală. O greșeală care, din păcate, se răspândește rapid. Který se bohužel stále více šíří, ač je v naprostém Chiar dacă este în contradicție directă, nu doar cu gândirea rațională, ci și cu întreaga istorie de două milenii a civilizației europene. Aceeași greșeală se aplică la presupunerea postulată a priori că există doar un viitor posibil și corect al integrării europene, și anume o uniune din ce în ce mai apropiată, adică o integrare din ce în ce mai adâncă politică a statelor membre nici statul, status quo-ul prezent și nici presupunerea că o aprofundare permanentă a integrării este un lucru bun, nu trebuie să reprezinte o dogmă pentru democrații europeni. Susținerea acestor noțiuni de către cei care se consideră pentru a folosi cuvintele scriitorului ceh Milan Kundera care se consideră că sunt deținătorii cheilor la integrarea europeană este un lucru inacceptabil. Navíc je zřejmé, navíc je zřejmé, že to či ono institucionální... Mai mult este foarte clar că un aranjament instituțional al, un, al Uniunii nu reprezintă un obiectiv în sine, este o unealtă pentru a ajunge la niște obiective. Aceste obiective trebuie să fie libertatea umană și sisteme economice care să asigure prosperitatea. Acest sistem este economia de piață. Sunt sigur că aceasta este dorința tuturor cetățenilor din statele membre. Cu toate acestea, în cei 20 de ani de la căderea comunismului, am asistat în mod repetat am asistat la faptul că aceste sentimente sunt mult mai puternice în cadrul celor care au fost oprimați o mare parte din secolul 20. Nu este surprinzător că acești oameni sunt mult mai deschiși la tendințele care duc în alte direcții decât spre libertate și prosperitate. Și cetățenii Republicii Cehe se numără printre acești oameni. Sistemul de luare a deciziilor din Uniunea Europeană actuală este diferit de cel dintr-o democrație parlamentară clasică, un sistem care a fost testat de istorie într-un sistem normal parlamentar, o parte din deputați susțin guvernarea și o parte opoziția. În Parlamentul European, dacă nu mă înșel, acest aranjament lipsește. Aici există doar o alternativă. Și cei care se gândesc la o altă opțiune sunt numiți dușmani ai integrării europene. naší části, v naší části Evropy jsme ještě nedávno... Nu cu mult timp în urmă, în, în Europa de Est aveam sisteme politice care nu permiteau alternative. Și nu exista niciun fel de opoziție parlamentară. Prin această experiență am învățat lecția amară că dacă nu există opoziție, nu există libertate. De aceea trebuie să existe întotdeauna alternative politice. Și nu doar atât. Relația dintre un cetățean dintr-un stat membru sau altul și un reprezentant al Uniunii Europene nu este o relație standard între un alegător și un politician care să îl reprezinte. A představiteli Unie je navíc vzdálenost. Există o distanță foarte mare între Uniune și cetățenii săi, nu doar din punct de vedere geografic, și această distanță este mult mai mare decât cea care se găsește în statele membre. Această distanță a fost descrisă ca deficitul democratic, lipsa responsabilității democratice, deciziile luate de cei nealeși, ci selectați. Propunerile de a schimba Uh, aceste lucruri incluse în, în Constituția Europeană sau în Tratatul de la Lisabona, care este foarte asemănător, ar înrăutăți și mai mult acest defect. Și și neexistenții și, de, și neexistenții demos. Din moment ce nu există un demos european, nu există o națiune europeană, acest defect nu poate fi rezolvat prin întărirea rolului Parlamentului European. Din contră, o astfel de soluție ar înrăutăți problema și ar duce la și mai multă alienare între cetățenii țărilor europene și instituțiile Uniunii. Řešením není ani přitápěním. Soluția nu este să turnăm gaz în uh, focul uh, curent al integrării europene sau să suprimăm rolul statelor membre în numele unei noi societăți europene multiculturale și multinaționale. Sunt pokusy, care în minulosti selhaly, astfel de încercări au, rat, au fost ratate de fiecare dată în trecut, au dat greș, pentru că ele nu reflectau dezvoltările istorice spontane. Mă tem că încercările de a crește viteza integrării și de a o face și mai strânsă și de a transfera deciziile referitoare la viețile cetățenilor și ale țărilor membre la nivel european toate aceste lucruri pot avea repercursiuni care vor pune în pericol toate lucrurile pozitive realizate în Europa în ultima jumătate de secol. Nepodceňujme proto obavy občanů mnoha... Să nu subestimăm temerile cetățenilor din multe țări membre care se tem sau sunt preocupați de faptul că problemele și interesele lor sunt decise în altă parte și că abilitatea lor de a influența aceste decizii este foarte limitată. Până acum, Uniunea Europeană a avut succes parțial și datorită faptului că votul fiecărei țări membre are aceeași greutate și astfel nu poate fi ignorat. Să nu permitem o situație în care cetățenii statelor membre își vor trăi viața resemnați că proiectul european nu este al lor, nu le aparține, că se dezvoltă într-un mod diferit de cel uh, pe care și l-ar dori ei și că ei sunt pur și simplu forțați să-l accepte așa. Pentru că foarte repede și foarte ușor ne-am întoarce la o epocă despre care speram că aparține doar istoriei. Da. To úzce souvisí i s otázkou prosperity. Je třeba... Aceasta are legătură directă cu problema prosperității. Trebuie să spunem deschis că sistemul uh, economic actual al Uniunii Europene este sistemul unei piețe suprimate, un sistem al unei economii controlate de la nivel central și uh, al cărui control crește de la o zi la alta deși istoria ne-a dovedit mai mult decât uh, clar că aceasta este o fundătură, e o falsă soluție, vedem că mergem încă o dată pe același drum. Și rezultatul este o creștere constantă atât a activității uh, de constrângere a spontaneității proceselor de piață din partea guvernelor, în ultimele luni, această tendință a fost uh, reîntărită de interpretarea incorrectă a cauzelor uh, crizei economice și financiare prin care trecem, de parcă aceasta ar fi fost cauzată de piața liberă, când de fapt este exact invers, criza a fost cauzată de manipularea politică a pieței. znovu je třeba připomenout historickou zkušenost naší části Evropy. Este necesar să subliniez din nou experiența istorică pe care am avut-o noi în Europa de Est și lecțiile pe care am învățat din ea. Jistě znají jméno francouzského ekonoma. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți numele economistului francez Frederic Bastiat, un economist din secolul XIX și cunoașteți faimoasa petiția lumânărarilor pe care a scris-o și care a devenit o lectură canonică și este inclusă în multe manuale și care ilustrează absurditatea intervențiilor politice în economie. Pe 14 noiembrie 2008, Comisia Europeană a aprobat o petiție la fel ca cea a lor, însă una reală, nu una fictivă, și a impus un tarif vamal de 66%, o taxă vamală de 66% pe lumânările importate din China. N-aș fi crezut niciodată că un eseu vechi de 160 de ani ar putea deveni o realitate, dar iată că s-a întâmplat. Un efect inevitabil al implementării extinse a unor astfel de măsuri în Europa ar fi uh, încetinirea economiei, dacă nu chiar oprirea completă a creșterii economice. Singura soluție este liberalizarea și dereglementarea economiei europene. Toto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratickou spun toate aceste lucruri pentru că simt o responsabilitate puternică pentru viitorul democratic și prosper al Europei. Am încercat să vă reamintesc principiile elementare pe care civilizația europeană s-a bazat timp de secole sau chiar milenii. Validitatea acestor principii nu este afectată de timp. Ele sunt universale și ar trebui urmate chiar și în Uniunea Europeană actuală. Sunt convins că cetățenii țărilor membre ale Uniunii doresc libertate, democrație și prosperitate economică. În acest moment, cred că cea mai importantă sarcină este să ne asigurăm că discuția liberă în legătură cu aceste probleme nu este uh, redusă la tăcere, uh, folosind tocmai motivul uh, și pretextul integrării europene. Întotdeauna am crezut că posibilitatea de a discuta probleme atât de serioase, de a-ți pune părerea, de a apăra dreptul fiecăruia de a avea o opinie diferită de singura opinie corectă, oricât de mult n-am fi de acord cu acea opinie, reprezintă miezul democrației de care noi n-am avut parte timp de 40 de ani. My, kteří jsme si nedobrovolnou zkušenost. Noi care am trecut uh, împotriva voinței noastre prin experiența care ne-a învățat că schimbul liber de opinii și de idei este condiția de bază pentru o democrație sănătoasă, sperăm că această condiție va fi respectată și în viitor. Aceasta este oportunitatea pe care o avem și singura cale prin care putem face să existe mai multă libertate și mai multă democrație și mai multă prosperitate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. kolleginnen und kollegen herr präsident dragi colegi și colege domnule președinte a fost dorința dumneavoastră să vorbiți în uh, fața Parlamentului European și ne-am bucurat să vă îndeplinim această dorință. Domnule președinte, în uh, parlamentele Uh, din acum câțiva ani, sunt sigur că n-ați fi putut ține un astfel de discurs. Gott sei Dank leben wir in einer europäischen Demokratie. Slavă Domnului, vorbim în, uh, trăim într-o democrație europeană în care toată lumea își poate exprima opiniile. Dragi colegi și colege, suntem o familie europeană și, ca în fiecare familie, există opinii diferite. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți și voi face doar câteva comentarii, atunci când spuneți, pentru că mi se pare că aceasta este datoria mea, sunt de acord când spuneți că suntem o comunitate umană și o comunitate umană este caracterizată de faptul că există uh, avantaje și dezavantaje, puncte tari și puncte slabe și ce trebuie noi să facem este să întărim punctele tari și uh, punctele slabe și uh, de asemenea sunt de acord cu Uh, dumneavoastră când spuneți că trebuie să ne punem întrebarea dacă deciziile pe care le luăm noi aici sau unele dintre ele n-ar trebui să fi fost luate în uh, altă parte. Dar cred că asta înseamnă de asemenea că și capitalele naționale ar trebui să-și pună aceeași întrebare dacă unele decizii nu ar fi mai bine să fie luate la nivel local sau regional și nu la nivel național. Și dați-mi voie să fac un ultim comentariu care are legătură cu uh, Uh, etosul Parlamentului nostru. Aș vrea să vă mulțumesc pentru recunoașterea pe care ne-ați acordat-o, spunând că acest Parlament European este o instituție importantă. Um, dacă n-am fi atât de influență astăzi, dacă n-am fi legislatori în 75% din cazuri și dacă n-am avea caracter colegislativ în 100% din uh, cazuri prin uh, intermediul uh, tratatului de la Lisabona, atunci cetățenii europei ar trebui să decidă direct ce trebuie hotărât și ce nu, dar deocamdată Parlamentul decide. Domnule președinte. Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră. A fost uh, expresia diversității de opinii care există în Europa, a fost expresia democrației noastre europene și într-o democrație, până la urmă, majoritatea este cea care decide și uh, vă îndemn pe toți să lucrăm în favoarea acestei democrații pentru unitate, pace și democrație.